Cred că suntem uh, pregătiți. Primul uh, punct de pe lista de vot, un vot unic în legătură cu autorizarea, o obiecție la autorizarea pe piața produselor din porum modificat genetic. Votăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Al doilea punct, încă o obiecție, în legătură cu uh, Triton 100. Votul este electronic și deschis. Vote is closed. Votul este închis. Se respinge. un alt vot unic, a doua lectură a unui raport referitor la dispozitivele medicale. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Următorul vot a doua lectură, regulamentul privind dispozitivele modicale, de amendare a directivei 2001, regulamentul 178 și regulamentul 1223. Vot unic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Următorul vot Convenția de la Minamata privind Mercurul. E vorba de un aviz conform, vot unic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Următorul punct, punerea în aplicare a directivei privind deșeurile miniere. Trebuie să votăm proiectul de raport al domnului Hălveni. Începem cu amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis.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 38. Verificăm. Votul este închis. Am crezut că este aceeași majoritate, dar să știți că de această dată cineva nu a votat comparativ cu votul anterior. 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și votul final, pe marginea acestui raport, votul este deschis. And the vote is... Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct. E vorba de un aviz privind gestionarea, conservarea și măsurile de control aplicabile în um, zona la care se aplică Convenția Comisiei Internaționale pentru uh, Conservarea Tonului Atlantic. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri Amendamentul 7, o luăm de la capăt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, vom verifica. Verificăm punctul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38 pentru. Vreți să verificăm 37? Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Luăm de la capăt. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 și 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 55. Pentru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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm punctul 3, amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Adopted. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 31. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Votul final pe marginea acestui aviz, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări domnei Brianu. The next item is... Uh, Următorul punct de pe ordinea de zi este votul pe marginea raportului Patriciello, garanția pentru bei împotriva pierderilor în cazul operațiunilor care suportă proiecte de investiții din exteriorul Uniunii Europene. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 25 și 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18. Devine caduc. 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final pe acest aviz. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat sesiunea de vot și avem foarte mult timp la dispoziție. So, the morning Încheiem sesiunea de dimineață. Ne revedem la ora 3 după amiaza. Vă mulțumesc foarte mult!